cu siguranță comisiile noastre, cele două, vor uh, avea un program la fel de încărcat. Ați văzut uh, proiectul de ordine de zi, dacă nu aveți observații, o considerăm adoptată. Avem un singur punct, un schimb de opinii cu comisarul Moscovici. În dosarele dumneavoastră aveți și regimul lingvistic, ca și uh, toate celelalte reuniuni ale Comisiei Tax, această reuniune este transmisă în direct pe internet. Împreună cu președintele Gualtieri și alături de uh, domnul comisar pe care îl salut și căruia îi mulțumesc pentru prezența dumnealui aici, am dorit să începem anul și să începem uh, lucrările Comisiei Taxe 2, care extind uh, lucrările Comisiei Temporare Taxe 1, ascultându-l pe comisarul care se ocupă de chestiuni fiscale, care ne va spune ce s-a decis săptămâna trecută și ce pregătește Comisia Europeană pentru săptămânile ce urmează. Vă amintesc că această comisie, Taxe 2, are ca mandat să asigure continuarea lucrărilor Comisiei Taxe 1, adică, pe de o parte, să finalizeze colectarea de informații care nu au putut uh, fi uh, adunate până acum și mă refer în special uh, la documentele referitoare la codul de conduită, o chestiune pe care o cunoaște foarte bine domnul Moscovici, să termine și audierile care nu au putut fi finalizate în cadrul Comisiei Taxe 1 și mai ales mandatul nostru constă în uh, monitorizarea modului în care recomandările Parlamentului European referitor la uh, impozite și uh, la activitatea Comisiei Econ AFET cum se pun în aplicare aceste recomandări pe lângă Comisia Europeană, statele membre și în special în cadrul lucrărilor OCDE, care geografic vorbind acoperă o zonă mai mare. În cadrul Comisiei Taxe 1 am înțeles cât de mare este anvergura evaziunii fiscale făcută de multinaționale. Și pentru că Parlamentul, Comisia și OCDE au acționat împreună, iată că a început să se facă simțită um, activitatea noastră. Deci am vrut să începem anul ascultând ce dorește Comisia să facă în noul an și care este calendarul lucrărilor Comisiei. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, Alan, mulțumesc, îi mulțumesc și domnului comisar Moscovici pentru că a venit astăzi la reuniunea noastră. Îi mulțumesc lui Alan pentru că alături de Econ a organizat această reuniune. Mulțumesc și comisii, comisarului pentru că a acceptat invitația. Știu că ne veți uh, da detalii în legătură cu uh, următorul uh, pachet de combatere a um, evitării uh, plăcii impozitelor. Pentru uh, Parlament uh, sunt uh, importante foarte multe dintre chestiunile pe care dumneavoastră le pregătiți, în special cele referitoare la baza comună de calcul a impozitului pentru societățile comerciale. După cum știți, Comisia Econ tocmai a adoptat un raport din proprie inițiativă și sper că se va ține cont la nivelul Comisiei de sugestiile noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aveți cuvântul pentru 15 minute. Mulțumesc, uh, domnilor președinți, domnule Lamasur, domnule Roberto Gualtieri, domnilor și domnilor deputați. Avem uh, tradiția de a, uh, vă, de a ne face urări de bine la începutul anului, uh, un obicei foarte bun. Vă urez și eu toate cele bune pentru 2016. Cred că este semn bun uh, faptul că am început alături de dumneavoastră comisii, lucrările Comisiei Taxe 1 și că tot alături de dumneavoastră începem și lucrările Comisiei Taxe 2. În introducere aș vrea să repet că în Comisia Taxe 1 a jucat un rol foarte important împotriva evitării uh, plății, evitării plății taxelor și evaziunii fiscale. Portofoliul meu de comisar uh, pentru uh, chestiuni fiscale Uh, include această chestiune. La începutul acestui uh, an vreau să vă spun că avem un angajament politic foarte ferm în acest sens și o să profit de această ocazie pentru a vă spune că avem un nou director general, domnul Quest, este alături de noi domnul Quest? spiritul dumnealui cu siguranță este prezent în sală, spune domnul Lamasur. Să știți că l-am văzut mai devreme și printre lucrurile pe care le-am spus, prima și cea mai importantă a fost că trebuie să coopereze în condiții de transparență totală cu dumneavoastră. Și uh, să precizeze că noi acordăm uh, foarte multă atenție lucrurilor dumneavoastră. Nu putem face progrese în materie, materie fiscală dacă Parlamentul European nu um, își are ponderea cuvenită. Deci cred că dumneavoastră trebuie să vă îndepliniți sarcina așa cum trebuie, pentru că sunteți foarte importanți uh, pentru mizele noastre. Atât Comisia Econ cât și Comisia uh, Taxe sunt conduse de uh, președinți care cu siguranță vor face totul pentru a-și face vocile auzite la nivelul Uniunii Europene. Am colaborat strâns în 2015 și uh, sunt convins că vom face la fel și în 2016 cu acela, aceeași perseverență și același nivel de ambiție. Rezoluțiile pe care le-a adoptat Parlamentul în noiembrie și decembrie anul trecut au jucat un rol esențial pentru uh, menținerea uh, impulsului la comisie de a face totul pentru a rezolva problema evaziunii fiscale și pentru a promova transparența. Trebuie să profităm uh, de elanul uh, acesta pe care l-am uh, prins cu aceeași hotărâre. Măsurile preconizate de dumneavoastră arată că Parlamentul și Comisia sunt de acord că e nevoie de măsuri concrete pentru a combate planificarea fiscală agresivă și pentru a consolida în mod serios transparența fiscală. Comisia dorește o fiscalitate transparentă, echitabilă și modernă. Aceasta este una dintre axele cheie ale acțiunilor mele în calitate de comisar. Și știu că uh, cetățenii uh, sunt, au așteptări foarte clare în uh, acest sens. Întreprinderile, societățile comerciale trebuie să-și plătească impozitele atunci când înregistrează profit. Este o regulă cât se poate de simplă și uh, dacă nu se respectă această exigență, nu ne vom ridica la înălțimea uh, această cerință, nu vom ridica la înălțimea așteptărilor cetățenilor. Evaziunea fiscală a atins cote care scandalizează. Și ele, um, faptul că există um, evaziune fiscală la acest nivel uh, arată cât uh, de mare este nedreptatea. Se pare că instituțiile publice nu sunt capabile să ia măsuri. Concluzia este că trebuie să acționăm puternic și împreună. În ceea ce privește mijloacele prin care trebuie să facem acest lucru, știu că sunteți angajați uh, cu totul în slujba acestui obiectiv, care este atât al dumneavoastră cât și al meu. Vreau să precizez că susțin accesul Parlamentului la informațiile necesare pentru uh, realizarea activităților uh, lui. Am făcut uh, progrese și încercăm să asigurăm un echilibru între dreptul Parlamentului de a avea acces la informații și uh, dreptul celorlalte părți care uh, trebuie să-și vadă informațiile protejate. Permiteți-mi să privesc puțin în urmă asupra lucrurilor care s-au făcut în 2015 pentru a vă arăta că am luat măsuri coerente și că suntem perseverenți la nivelul Comisiei. S-au luat deja măsuri uh, puternice pentru a um, Um, stopa planificarea fiscală agresivă. După cum știți, uh, Comisia a adoptat uh, în martie un uh, pachet fiscal și în iunie 2015 a luat o inițiativă privitoare la taxarea, la impozitarea întreprinderilor. Sunt două inițiative foarte importante care au stabilit bazele unei reforme profunde a situației societăților comerciale. Acest lucru ne permite să facem progrese rapide și bune în materia fiscalității întreprinderilor. După cum știți cu toții, Consiliul reprezintă în continuare un, factor care ne blochează foarte mult. E adevărat că toate statele membre au uh, sensibilități uh, diferite și de aceea se întâmplă așa, însă trebuie să avansăm uh, împreună statele membre există, nu putem nega legitimitatea Consiliului, însă nu uh, poate reprezenta aceasta o scuză pentru a nu face nimic. Directiva în privința uh, schimbului de informații reprezintă o reușită majoră. Desigur, nu s-a ajuns atât de departe cum a propus inițial Comisia și nu s-a mers atât de departe cum dorea Parlamentul, însă uh, s-au uh, făcut totuși lucruri. Repet că am uh, ajuns la un compromis satisfăcător și neașteptat, desigur, pentru că lucrurile ar fi putut să uh, fie mai rele. Facem progrese și în alte domenii, în special în privința prețului de transfer și în în domeniul CCCTB, bazei comune de calcul. După cum am spus, anul 2016 va fi la fel de aglomerat. Procedura nu îmi permite să vă spun foarte multe, pentru că încă nu a avut loc discuția în Colegiul Comisarului. Eh, deci trebuie să îmi respect eh, colegii și mi-au angajamentul eh, de a reveni la comisia dumneavoastră pentru a vă spune care sunt propunerile noastre și cum dorim să mergem mai departe, pentru ca noastră să ne puteți ajuta să le ameliorăm. Pachetul pentru combaterea evaziunii fiscale și evitării plății taxelor va reprezenta un element foarte important prin care vom încerca să combatem opacitatea fiscală. Particularitatea pieței unice europene impune o abordare coordonată a combaterii evaziunii fiscale. Uneori dorim să mergem chiar mai uh, departe decât a propus OCDE-ul uh, în privința programului BEPS. Pachetul va fi unul global pentru că va include chestiuni legislative și este un pachet global pentru că include atât uh, aspecte interne cât și externe. Se vor acoperi și chestiuni legate de state terțe pentru a asigura o bună guvernanță fiscală. Uh, ulterior uh, va avea loc vor avea discuții și pe marginea proiectului BEPS care a fost discutată și la G20. Imediat ce uh, va fi uh, adoptat în uh, Colegiul Comisarului acest proiect, voi reveni la dumneavoastră și vă voi furniza informația necesară. Ideea este de a relansa acest proiect al bazei comune consolidată de impozitare și vreau să repet că sunt convins că acest pachet oferă o soluție globală pentru transferul de profituri în Uniunea Europeană și permite o concurență fiscală mai echitabilă între întreprinderile europene. Așadar, vă spun aici, 2016 va fi anul renașterii accizei. Se va prezenta o propunere uh, cu abordare în, doi, în două etape pentru acest uh, proiect accis, baza comună de impozitare, Trebuie să menținem cei trei C din CCCTB pentru a merge către consolidare. Trecem prin prima etapă care nu trebuie să se facă separat, să ne oprim după aceea și deci în acest sens există abordarea globală. În încheiere, aș vrea să reafirm aici faptul că Comisia păstrează ritmul legat de raportarea țară cu țară. E important să se finalizeze studiul de impact. După aceea, după ce avem acest studiu, cu colegii de resort vom putea în primăvara care vine să facem propuneri adaptate colegiuitorilor. Știți care e poziția mea personală pe care am precizat-o. Sunt favorabil transparenței maxime și sunt convins că se va impune acest caracter public. Întrebarea care se pune este dacă pe termen scurt vom merge în această direcție imediat sau dacă ținem cont de asemenea de alte imperative ale competitivității întreprinderilor și, natural, drept comisar al fiscalității, voi avea un comportament uh, responsabil în acest sens. În acest moment nu avem posibilitatea am discutat cu domnul Lămăsur, nu avem posibilitatea la OCDE să încheiem discuțiile legate de acest subiect. În încheiere spun că Uniunea Europeană a întreprins un pachet baz de reformă fiscală în 2015 care va continua într-un la fel de susținut și în 2016. Adaug că am discutat la Haga în luna decembrie și din nou săptămâna trecută la Amsterdam cu ministrul finanțelor din țările de jos, care e și președintele Eurogrup, ceea ce mi se pare un atu, și cu secretarul de stat, domnul Vips, care vor urmări aceste dosare. Și am impresia că președinția olandeză împărtășește întru totul ambițiile Comisiei Europene și are intenția de a avea rezultate cel puțin la fel de bune ca și președinția anterioară a Luxemburgului, care a fost una excelentă. Și intenția mea este ca pachetul anti-BEPS, dacă se poate, să fie adoptat până la sfârșitul președinției olandeze ceea ce dorește și domnul Ieron Disemblu. În ce privește anchetele doamnei Vestager, nu pot să îmi dau amănunte, dar știți ce ambiție are colega mea, cât și pentru state, cât și pentru întreprinderi. Lucru pe care l-a repetat și la comisie, care a spus că <clears throat> regimul belgian cu profiturile excedentare ilegal în materie de ajutoare de stat, ceea ce înseamnă că 500 de milioane de euro s-au recuperat Um, de la unele multinaționale. Pentru toate aceste măsuri și abordări, Comisia Juncker contează pe sprijinul activ al Parlamentului European și în special din Comisia dumneavoastră. Colaborarea noastră strânsă reprezintă cheia reușitei pentru că împărtășim, sunt convins și am spus asta, avem aceleași obiective. Să injectăm transparență în activitatea multinaționalelor pentru că transparența <clears throat> îi uh, recompensează pe cei corecți și descurajează pe cei incorecți. Să facem să scadă evaziunea fiscală prin convergența măsiunilor naționale. Reformarea sistemului fiscal european de întreprindere promite o schimbare de paradigmă spre un model mai just și mai eficace. Pentru mine această schimbare de paradigmă e în curs de a fi realizată și am spus în diverse cercuri, revoluția transparenței e în mers și nu va opri nimic orice luptă împotriva ei e o luptă de diversiune și de întârziere, dar e o luptă pierdută dinainte. <clears throat> pentru că aici ne aflăm în fața unor aspecte esențiale pentru un sistem fiscal mai just și eficace, așteptat de concetățeni, de întreprinderi. Sunt convins că la aceste subiecte, încă o dată, desigur, cu respectarea specificității fiecarea dintre instituții, vom uh, urmări aceleași obiective și vom conlucra fiți sigur că este intenția Comisiei Europene care vă va însoți și de a da dovadă de cât mai multă transparență în ce vă privește și împreună să permitem <clears throat> acestui ansamblu ambițios de reforme să vadă lumina zilei și anul 2016 trebuie să fie al transparenței fiscale, al reformei fiscale, lucru la care mă angajez uh, aici în fața dumneavoastră. Foarte bine, mulțumim, domnule comisar. Adaug că v-ați referit și la doamna comisar Festager, cu care menținem contactul și a dat acordul de principiu să vină în fața noastră să răspundă la unele întrebări și să ne prezinte inițiativele deja asumate în responsabilitățile pe care le are. Avem o listă impresionantă de vorbitoare. <clears throat> Aplicăm metoda uh, întrebări și răspunsuri de la Comisia Econ. Avem sloturi de 5 minute pe întrebare, invitând membrii care adresează întrebări să nu depășească două minute pentru a-i da domnului comisar timp suficient ca să răspundă. Primul vorbitor, Borcar Balț, în numele puternicului PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar Moscovici. Din uh, partea mea și din partea PP-ului aș dori să vă urez un an nou fericit. Mi-a plăcut deosebit de mult uh, afirmația, intervenția dumneavoastră. Cred că ea reprezintă un bun punct de plecare pentru activitatea noastră din acest an. Pe bună dreptate, Ați spus că Parlamentul este alături de dumneavoastră și de Comisia Europeană. Aceasta este și opinia mea personală. Din acest punct de vedere, m-au bucurat cuvintele dumneavoastră. Aș dori să mă refer la, la două puncte și să vă adresez câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește raportarea defalcată pe țări, dumneavoastră susțineți o raportare o asemenea raportare cât mai cuprinzătoare și cum ați uh, afirmat deja, Comisia Europeană ne va face o propunere concretă în curând în acest sens. Putem să considerăm că se exercită presiuni din partea Comisiei Europene și este un lucru salutar din punctul meu de vedere. Însă aș dori să știu dacă se ține cont și de discuțiile purtate pe plan internațional în cadrul OCDE, și aș dori să știu cum dorește să facă față Comisiei Europene riscului posibil ca anumite societăți comerciale europene să aibă dezavantaje competitive dacă um, trebuie să prezinte o raportare mai cuprinzătoare aici în Europa, o raportare la care nu sunt supuse și companii societăți comerciale internaționale și dacă nu vom face această delimitare foarte clară, pe de-o parte, între uh, societăți uh, de mari dimensiuni și multinaționale, s-ar putea să avem o problemă. Este un punct deosebit de important pentru mine. Și apoi, în ceea ce privește baza uh, comună de impunere fiscală, ar trebui să ca anul 2016 să fie unul important. Cred că Comisia Um, în ciuda negocierilor dificile care se poartă cu statele membre, trebuie să îndrăznească să facă un mare salt înainte și în acest context aș dori să vă întreb cum se desfășoară discuțiile în interiorul Comisiei în ceea ce privește o rată minimă de impozitare. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Euh, mulțumesc, domnule Balț. Ah, grupul dumneavoastră e cel mai important eh, <clears throat> în, grup, în Parlamentul European și mă bucură participarea. E o abordare transpartizană și mă bucur să văd acest consens în legătură cu raportarea țară cu țară. Ați spus tocmai că sunt un partizan puternic al transparenței în acest sens. Există un punct de pornire, evident, și anume că sucrul minim a fost decis de OCDE, care dorește un schimb automat de informații între administrații și, evident, propunerile pe care le vom face vor relua cel puțin acest lucru. Întrebarea care se pune este dacă trebuie să mergem mai departe, Se existe și o publicare a acestor date. În această privință, <clears throat> de dragul coerenței, nu pot decât să spun ceea ce cred eu personal sunt favorabil, dar aveți dreptate aici și e evident că nu trebuie să adoptăm dispoziții care să poată să deterioreze competitivitatea întreprinderilor, să le slăbească în fața concurenților străini. Și atunci întrebarea care se pune este să vedem dacă trebuie sau nu să așteptăm o reciprocitate din partea altor companii străine americane. E o întrebare care are nevoie de răspuns. Repet sunt uh, voluntari, dar nu irresponsabili, să vă lua o decizie la nivelul colegiului. În legătură cu CCCTB, v-am spus că avem voința de a proceda în două etape, încă o dată, fără a uita că într-o prima etapă, care să vină înainte de a doua și discutăm o abordare la pachet, nu trebuie să finalizăm discuțiile legate de nivelurile minime. Principiul la care lucrăm este o impozitare efectivă nicio întreprindere să nu fie în situația de a nu plăti niciun impozit sau prea puțin impozit. Și încă o dată, scopul e același ca întreprinderile să plătească impozite acolo unde obțin profituri. Mulțumim. Din partea grupului Socialiști și Democrație, Eliza Ferrera. Mulțumesc. Vă mulțumesc că veniți în fața noastră astăzi. Vă urez un an nou cât mai bun și vă mulțumesc că începeți anul cu o agenda importantă și ambițioasă. Întrebările mele reflectă și ședința anterioară pe care am avut-o. ministrul din partea Luxemburgului care a încheiat președinția respectivă. Și eu și alți colegi am avut o atitudine destul de critică față de ce a introdus Consiliul în legătură cu propunerea Comisiei legată de schimbul automat de informații. Și în acest sens uh, am această intervenție. Parlamentul a votat diverse poziții, printre care raportul uh, tax cu un vot, cu o puternică majoritate. Dorim să avem certitudinea că acest uh, elan și acest ritm uh, nu o să se reducă în etapa care începe acum pentru acest an, ca să precizăm în practică ce s-a decis. Iată întrebările concrete. În legătură cu legislația anti-BEPS, textele și poziția noastră ar trebui să treacă mai departe de ce se face la OCD. Toate acestea se găsesc în toate textele și pozițiile pe care le adoptăm, fără a sumina atractivitatea și competitivitatea Uniunii Europene. Desigur, avem o piață unică, o monedă unică, astfel încât exigențele să fie mai mari decât la OCD. Există texte care încep să circule în prezent care vizează să anticipeze anumite linii de forță din partea Consiliului, întrebarea care se pune este dacă Comisia va încadra aceste poziții care circulă deja și care par oarecum să pună uh, carul înaintea boilor sau Comisia vrea să aibă libertatea de a face propuneri și să conteze pe sprijinul Parlamentului pentru a avea o agendă ambițioasă și să Um, aibă prioritate interesul european și nu interesele cutarei sau cutarei țări. Mulțumesc. Am Mai întâi, estimată doamna Ferrara, vă mulțumesc pentru urări. Am hmm, fost și la Lisabona, deci o urez și un an nou cât mai bun, dar personal. Vreau să vă spun că nu am aceeași părere severă față de președinția luxemburgheză, ca să fiu cinstit e o constrângere extrem de puternică care trebuie respectată. Nu putem să ignorăm existența statelor membre, ar fi absurd. Întrebarea este până unde se poate menține calitatea compromisurilor și cred că în ce privește aceste decizii fiscale obținute sub președintele luxemburghez e ceva util, până la urmă, repet, Comisia dorea să meargă mai departe, Parlamentul să meargă și mai departe, dar nu trebuie să ne stricăm plăcerea. Adoptarea atât de rapidă a unei directive legate de schimbul automat de informații în materie de deciziile fiscale cu unele activități atât de substanțiale mi se pare o performanță cu totul inedită. Apoi m-ați întrebat în legătură cu asemănări sau diferențe între ce propun Comisia Europeană și OCDE. Noi vom merge mai departe decât BEPS, chiar dacă, evident, BEPS va rămâne fundația, veți găsi elemente <clears throat> care să intre în discuția legată de CCCTB, abordarea legată de țările terțe, ceva specific european. Suntem mai ambițioși în acest sens, adică vom include un domeniu de aplicare mai larg al deciziilor fiscale și, de asemenea, în legătură cu faptul că vom propune schimbul automat de informații un schimb mai sistematic, mai degrabă decât schimbul spontan de informații. Știm că spontaneitatea în acest domeniu uh, <clears throat> atenuează elanul reformator și noi vrem să mergem și să avansăm mai mult. Ne bazăm pe deciziile BEPS și propunerile OCDE și deciziile UE sau G20, dar ținând cont de abordarea noastră specifică mai ambițioasă. Mulțumesc din partea grupului ECR, vicepreședintele Bernd Luca. Guten Tag, Herr. Bună ziua, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezentarea și răspunsurile dumneavoastră, care însă pentru mine nu sunt suficient de concrete. Aș dori să aflu din partea dumneavoastră dacă vă plângeți și spuneți că vă îngrozește măsura evaziunii fiscale din Uniunea Europeană, cât de mare considerați că este această evitare a plății de impozite? Ne puteți da o estimare? Discutăm de sute de miliarde de euro, oare? Și cât de mare consideră Comisia Europeană că este evaziunea fiscală în uh, Uniunea Europeană? Și în al doilea rând, aș dori să vă întreb cât de eficace considerați că sunt măsurile propuse de Comisia Europeană, ținând seama de volumul uh, evaziunii fiscale în Uniunea Europeană. Deci poate ar fi interesant să putem discuta de procente concrete. În ceea ce privește uh, inițiativa referitoare la transparență, în urma acesteia Uh, considerați că vom reduce cu 2%, 10%, 50%, evaziunea fiscală sau care ar fi uh, procentul pe care îl preconizați? Pentru că mă gândesc că în Comisia Europeană se vehiculează anumită cifră. Și apoi, în ceea ce privește inițiativa referitoare la uh, baza comună de impunere, uh, Mă gândesc că și aici aveți anumite uh, cifre concrete, anumite estimări și cât de mult se va îmbunătăți situația în urma introducerii acestei baze comune. Mulțumesc, domnule comisar. jurnalist. Îmi pare rău, uh, nu sunt jurnalist uh, și nu sunt specialist în a crea uh, elemente spectaculare. Nu am cifrele, nici măcar ocd ul nu le are. Metodologia este foarte uh, greu de stabilit pentru a cuantifica exact uh, aceste, contul acestei fraude. Până acum nu am avut uh, o bază comună, însă odată ce va exista baza comună mm, consolidată, uh, atunci va fi mai ușor să evaluăm și să mm, calculăm uh, la cât se ridică cifrele. Oricum, e vorba de cifre foarte importante. Însă putem să fim foarte eficienți și dacă nu știm exact la cât se cifrează um, acest fenomen. Noi știm foarte bine uh, care sunt mecanismele pe care trebuie să le combatem și care sunt uh, răspunsurile pe care le putem adopta. Trebuie să ne asigurăm că aceste răspunsuri, că aceste măsuri pe care le luăm sunt adecvate. Oricum, uh, agenda noastră este mai ambițioasă decât oricând în, acest, în acest domeniu. Și ca și în cazul Comisiei Taxe 1, agenda a fost uh, una foarte clară, foarte precisă. Vă amintesc, uh, spune domnul Lamasur. Domnul Luca, domnule Moscovici, îmi vine greu să, să cred afirmația dumneavoastră. Ne-a spus că nu puteți ști cât de mare este evaziunea și frauda fiscală și cât de gravă este problema pe care încercați să o rezolvați prin propunerile dumneavoastră, prin inițiativa referitoare la transparență și inițiativa referitoare la baza comună consolidată de impozitare. Deci nu um, nu îmi vine să cred că nu puteți să ne dați anumită cifră aproximativă despre cât de gravă este problema și cât de eficace vor fi măsurile propuse de dumneavoastră. Uh, je ne peine pas, en vérité, à comprendre votre attitude, car... Nu uh, înțeleg atitudinea dumneavoastră. Eu nu pot să inventez niște cifre doar pentru a vă răspunde. Pe noi ne interesează să cunoaștem bine mecanismele pe care dorim să le combatem. nu există nicio cifră bătută în uh, cuie care să, fie, să vină de la o organizație internațională uh, stabilită. Și nu există pentru că nu avem o bază comună deocamdată. Domnul Lamasur, da, OCDE-ul a vorbit despre sute de miliarde de dolari pe scară mondială, câteva zeci de miliarde de euro ar fi, de fapt, o cifră aproximativă. În numele grupului ALDE, dau cuvântul lui Peter Iezec. Le prezident. Monsieur eh le commissaire, eh, cette semaine, le Conseil... Mulțumesc, eh, domnule comisar. Consiliul Ecofin, Ecofin va discuta despre TVA, care reprezintă fraude de sute de miliarde de euro, 160 de miliarde de euro mai precis. Lichidarea TVA-ului ne-ar permite să luptăm mai eficient împotriva acestui tip de fraudă, s-a spus. Ce părere aveți? Credeți că uh, astfel s-ar putea uh, pune capăt fraudei cu TVA? Mulțumesc. Și TVA une Avem o bază comună pentru TVA. Valorile sunt aproximativ cele pe care le spuneți dumneavoastră, deci cifrele cam acelea sunt nu uh, ținea exact de uh, competența Comisiei Taxe, dar ținea de strategia fiscală a Comisiei să se ocupe de acest uh, aspect. Se va încerca stabilirea unui regim definitiv în materie de TVA. Noi vom propune pe parcursul acestui semestru un nou pachet TVA care va încerca să abordeze și provocarea legată de frauda cu TVA pe care ați menționat-o. Domnule Masur, da, Comisia Econ chiar va redacta un raport în legătură cu frauda TVA. Mulțumesc. Acum Fabio De Magi pentru uh, Stânga Europeană. Vă mulțumesc, domnule Moscovici. Vă rog să-mi permiteți o remarcă legată de raportarea pe fiecare țară în uh, parte. Salut uh, poziția adoptată de dumneavoastră. Unchiul meu este un produce, are o întreprindere de dimensiuni uh, mijlocii care produce uh, pantofi. Deci este un producător de mici dimensiuni și dispune de toate aceste cifre și înțeleg remarcile colegilor noștri care s-au referit la un uh, impact negativ asupra competitivității societăților comerciale, întreprinderilor europene, uh, vis-a-vis -vis mai ales de uh, multinaționale care nu își plătesc impozitele și știm că am aflat de această situație doar datorită uh, unui sistem, un asemenea sistem de raportare pe fiecare uh, țară în parte. Deci aș dori să salut inițiativa dumneavoastră în acest punct de vedere. Mă bucură faptul că și doamna comisar Vestager se implică și că s-a clarificat și situația și din uh, Belgia, însă um, statele respective urmează să primească acești bani înapoi. Însă unele nu doresc să primească acești bani înapoi pentru că pun sub semnul întrebării rezultatele oferite de Comisia Europeană. Și aș dori să vă întreb dacă intenționați să vă ocupați și de subvențiile de stat, astfel încât pe viitor să poată fi recuperați mai ușor acești bani. Domnule comisar, aveți cuvântul pentru colegialitate, coerență și pentru că respect portofoliul colegei mele, doamna Vestager, nu pot răspunde la a doua întrebare pentru că nu ține de portofoliul meu. În legătură cu prima dumneavoastră întrebare, pot să vă spun că știți deja comisia mea personală. Trebuie să facem în așa fel încât să păstrăm competitivitatea continentului nostru. Și nu mă refer aici la evaluarea de impact. După ce se va cunoaște, se vor cunoaște rezultatele studiului de impact, adică până la sfârșitul anului 2016, vom veni cu o propunere consecventă cu uh, ce spune cel studiu de impact. Însă, baza minimă va fi cea preconizată de OCDE adică schimbul automat de informații între organe administrative. Dar, încă o dată, trebuie să asigurăm un echilibru între transparență și uh, zona de investiții. Comisia va avea cu siguranță discuții este normal să fie așa, unii uh, colegi uh, preferă să fie prudenți, dar în orice caz măsurile noastre se vor uh, lua pe baze obiective. Fabio, mai ai un minut. O să profit de acest minut și aș dori să Uh, vă întreb care este situația la Comisie în ceea ce privește accesul la documente. La Comisia Taxe nu am putut vedea anumite documente, tocmai de aceea am decis să continuăm cu Comisia Taxe 2 și pentru a nu fi nevoit să avem o a treia Comisie Taxe, aș dori să vă întreb ce se întâmplă cu accesul la documentele relevante. Monsieur le Commissaire, sur ce point, euh, nous avons euh, déjà donné beaucoup de documents. Deja v-am transmis multe documente. Știți că e vorba de un număr foarte mare de documente serviciile mele tocmai asta fac acum, verifică toate documentele pentru a se asigura că cele care Uh, lipsesc uh, pot fi uh, obținute de la comisie. Știm că Degetac Sud are un volum de muncă incredibil, dar să știți că toată lumea își îmbrățișează sarcinile și ei își fac treaba așa cum trebuie. Mulțumesc. Îi vom uh, cere noului director general, care nu a putut veni în această după amiază, să vină la noi uh, cu toate documentele necesare. În numele uh, versilor Svenchi Gold, are cuvântul. And, uh... Vă mulțumesc și, în primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru ambiția pe care tocmai ne-ați prezentat-o, domnule comisar, mai aștept un minut. Bine ați venit. Deci vă mulțumesc pentru ambiția de care ați dat uh, dovadă. Suntem și noi de acord că anul 2016 ar trebui să fie anul cooperării fiscale europene și este important să ne îndreptăm spre această cooperare. Însă, când vine vorba de detalii, mi-aș dori clarificarea anumitor puncte. În primul rând, aș dori să continui cele afirmată de Elisa Ferreira. Parlamentul European, în raportul Comisiei Taxe 1 și în raportul Dotz Niedermayer, a redactat um, o listă lungă cu propuneri specifice, cu recomandări specifice. Dumneavoastră a spus că doriți să mergeți mai departe de BEPS și ne-ați, uh, ați făcut trimitere și la uh, CCCTB, baza comună consolidată de impozitare ce nu înțeleg este dacă, din propunerile dumneavoastră, dacă în propunerile dumneavoastră se vor regăsi recomandările și propunerile noastre și ce se va întâmpla cu toate aceste recomandări din rapoartele noastre. Și apoi, uh, care va fi procedura prin care veți uh, ține cont de propunerile noastre sau ne veți uh, explica motivele pentru care nu ține seama de propunerile și recomandările noastre? În legătură cu BEPS, aș dori să știu, în legătură cu uh, asta de propunerea care urmează să fie publicată peste două săptămâni, unde veți merge mai departe uh, față de recomandările OCD. Și în ultimul rând, în ceea ce privește baza comună consolidată de impunere fiscală, am înțeles că există o abordare în două etape și din um, partea anumitor societăți comerciale am înțeles că acest lucru va dilua uh, această propunere și aș dori să știu de ce ați făcut această propunere în două etape. Vă rog, domnule comisar. Care sunt aceste puncte că trebuie modificate sau îmbunătățite în legislația statelor, de exemplu, reguli legate de întreprinderi străine controlate pentru a evita anumite transferuri de profit, calificarea produselor sensibilice hibrid pentru a evita dubla impozitare, reguli generale antiabuz, deductibilitatea <clears throat> dobânzilor pentru orice modificare artificială a profituri sunt elemente importante. Repet, baza de pornire o reprezintă BEPS, Vrem să transferăm BEPS pe plan european, dar vrem de asemenea să mergem mai departe decât BEPS în legătură cu cele două aspecte menționate. Dacă am dat impresia că uh, aș confunda ceva cu CGGTB, nu, pentru că sunt două abordări diferite. De ce o abordare în două etape? Când am devenit comisar pentru fiscalitate, mi s-a părut evident că Există unele dosare fiscale în discuție care trenau de ani de zile și știam și am constatat că, în ciuda unor probleme excelente, ne-am blocat la Consiliu și în legătură cu subiectul acesta CCCTB, care e vital și pentru cetățeni și pentru întreprinderi care doresc această consolidare, să nu ne înșelăm, există o muncă excelentă a Parlamentului European una dintre fostele colege, doamna Tyson, care acum este comisar și cunoaște foarte bine subiectul. Avem de ales între a prezenta aceeași propunere completă cu același rezultat, fără îndoială, adică să nu se obțină o limitată sau să căutăm o cale care să permită un progres. În lumina ce cunoaștem din discuția de la Consiliu, repetăm, viață, că există anumite limite cu care trebuie să trăim și iată de ce avem abordarea în două etape. În primul rând o bază comună, în a doua etapă consolidare. Dar și spun aici, nu sunt pe care să propun CCCTB, ci e vorba de CCCTB și baza comună să fie un mijloc de adaptare și de a convinge diverse state membre mai reticente. Nu vreau să le spun pe nume aici, dar să progreseze. Cred, din fericire sau nefericire, că e singura metodă de a progresa. Sunt multe propuneri care corespund cu raporturile comisiilor Econ și Tax. În februarie ne vom pronunța în legătură cu toate aspectele din raport. Vom continua lucrările și în legătură cu punctele care nu vor figura în pachetul menționat ulterior în cursul anului. Astfel vom face legătura între pachetul antibeps, o prima acțiune, cu CCCTV, care va veni ulterior. Și știți că în acest domeniu, cinstit vorbim, putem întotdeauna să visăm la ceva mai mult și mai bine, dar vreau o abordare reformistă și progresistă, care uneori, din păcate, nu poate să avanseze mai rapid. Mulțumim. Pentru grupul FDD, Marco Vali. de integrație în chel commissario. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu comisarului pentru prezența dumnealui și pentru disponibilitatea de a ne răspunde la întrebări. O primă întrebare se referă la raportarea pe fiecare țară în parte. Eu nu prea înțeleg despre ce este vorba și mi-aș dori un răspuns foarte clar. Vă doriți o raportare publică ambițioasă sau nu? Poate aveți anumite motive ascunse pentru care ne oferiți un uh, răspuns foarte clar. Apoi, următoarea uh, întrebare. Uh, veți face propuneri ambițioase care apoi vor fi diluate de statele membre. Pentru că statele membre nu țin seama de dorințele majorității cetățenilor europeni care își doresc de fapt un sistem fiscal cât mai uh, corect și trebuie să facem ceva în privința celor state membre care uh, nu reflectă această dorință a cetățenilor. Um, nu ar fi posibil ca întâlnirile respective să fie publice, pentru că dacă nu, discuția noastră se poate lungi la nesfârșit fără a ajunge la un rezultat. Opinia, eu înțeleg foarte bine uh, opinia publică din Italia, unde se discută foarte mult despre necesitatea de a simplifica uh, regulile, dar uh, când încercăm să explicăm opiniei publice că multinaționale nu, nu-și plătesc taxele datorită um, sistemului existent și că aceste multinaționale sunt uh, pedepsite de comisie care um, și această pedeapsă duce la primirea tocmai de statul membru care nu și-a respectat uh, obligațiile de uh, bani, de, de impozite neplătite, este evident că sistemul actual nu este corect. Da, în legătură cu ultima întrebare, de dragul uh, coerenței și coeziunii, nu pot să dau dovadă de creativitate spontană în fața dumneavoastră. Ce vă prezint e ceea ce suntem pe cale să elaborăm și nu neapărat ce dorește unul sau altul. Dar răspund poate mai amănunțit din nou în legătură cu această chestiune a raportării țară cu țară. Mai întâi, eu vreau să lucrez cu Parlamentul European dar dacă am auzit bine, căștile funcționează destul de bine? Observ totuși unele diferențe de nuanță între dumneavoastră și e normal pentru că cele două chestiuni de transparență și competitivitate pot să nu fie disociate sau pot să meargă împreună. Încă o dată, ce vom face? Mai întâi să adoptăm hotărâri imediat care să nu cuprindă chestiunea publicității. Pentru a exista o coerență cu ce propune OCDE, această bază minimă care va apărea <clears throat> rapid pe 27 ianuarie, ca să fim precis, la ședința comisiei, a colegiului și vom prezenta o primă măsură în domeniu ca să se poată aplica foarte rapid. Apoi, în legătură cu studiul de impact, ce va măsura? va examina mai multe opțiuni în materie de transparență față de public. Și dumneavoastră veți face o propunere care va fi una dintre aceste opțiuni. Chestiunea centrală este de a vedea cum anume întreprinderile și până în ce punct trebuie sau ar trebui să facă publice informațiile și este tocmai ce vrem și noi prin acel studiu de impact. Care e riscul, așa cum îl uh, prezintă unii? Un risc legat de competitivitatea întreprinderilor, pentru care există un teren de joc inegal între întreprinderile europene și cele din afara Uniunii Europene. Și trebuie să ținem cont de avantaje de a face sau nu publice informațiile din contabilitatea și fiscalitatea întreprinderilor. O altă chestiune, o altă perspectivă, interacțiunea pe care o poate avea astfel de politică cu abordarea internațională, în special în cadrul BEPS. Iată ce va măsura acel studiu de impact uh, cu seriozitate, cu date obiective și pe această bază Comisia vă va propune sau nu să se completeze ce se va propune pe 27 ianuarie. Sunt așadar uh, aici cinstit și vă spun complet și deschis, da, va exista un prim progres, OCDE adaptat la scară europeană, trebuie să mergem mai departe, putem merge mai departe, studiul de impact ne va permite și vă va permite să dezbateți subiectul în mod uh, senin și pe baza unor date obiective. Mulțumim. Din partea grupului NF, domnul Gerov Anemans. Ehm, we hebben sterk de indruk, en we hebben dat gezien aan de focus die het parlement af. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că până acum ați văzut cât de interesat este Parlamentul European de tema fiscalității și am avut impresia că tema scandalului LuxLeaks a fost uh, folosită de cei care susțin integrarea europeană pentru a merge pentru a profunda această integrare, pentru a o extindă și asupra fiscalității și LuxLeaks a devenit un pretext uh, pentru a folosi, a recurge la un principiu general și anume că orice problemă poate fi uh, rezolvată prin extinderea prerogativelor și competențelor Uniunii Europene, în contradicție cu poziția pe care o aveați în calitate de ministru al uh, Franței, moment în care nu doreați să mergeți atât de mult uh, pe această cale. În adunarea națională din uh, Franța se vehicula cifra de 15 miliarde de euro reprezentată de evaziunea fiscală și um, există această diferență între discursul dumneavoastră la nivel național și cel uh, în calitatea de comisar. Este un lucru asemănător care s-a, s-a petrecut și în uh, Belgia și cunoaștem cu toții toate aceste argumente. Astăzi uh, nu aș dori să vă cer să uh, subminați activitatea doamnei Vestager, însă Comisia este un colegiu și mă întreb de ce a fost uh, luată în vizor în primul rând Belgia și dacă urmează și alte state. Există un calendar prevăzut în ceea ce privește cererile de returnare a acestor bani către statele membre și cum vă veți asigura că nu se creează o uh, competiție neloială fiscală între statele membre în momentul în care veți pune în aplicare aceste măsuri? Și în al doilea rând, aș dori să vă întreb dacă intenționați să mergeți mai departe decât CCCTB. Vă doriți un uh, sistem mai general, uh, federal de taxare cu cote minime de impozitare, de exemplu? Reveniți încă o dată la o perioadă din viața mea de care sunt foarte mândru de. Mm, vorbesc acum cu anumite, anumite efect de perspectivă, dar dacă mi-aduc aminte ceva, mi-aduc aminte că am fost unul dintre primii trei miniștri de finanțe din Uniunea Europeană care au sprijinit proiectul BEPS uh, și colegul nostru, Angel Rui, a subliniat acest lucru cu amabilitate și colegul uh, Wolfgang Schaube am fost printre primii care am propus o cooperare consolidată în legătură cu taxele privind uh, tranzacțiile financiare, ca și alte țări importante. Mi-aduc aminte că am propus diverse elemente cu pachete considerabile de luptă împotriva evaziunii fiscale, care au adus trezoreriei franceze foarte mulți bani. Deci spun și repet, nu pentru că am devenit comisar, că m-a scandalizat mai mult uh, fenomenul acesta. M-a scandalizat să din totdeauna ca om politic responsabil, ca cetățean, indiferent ce funcție publică îndeplinesc uh, și am onoarea de a îndeplini. E o coerență totală între acțiunile mele în acest sens. În plus, probabil că nu v-a scăpat și repet încă o dată că nu. Mie îmi revine sarcina să comentez deciziile doamnei Vestager. Nu e vorba doar de Belgia, de aceste propuneri pe care le-a făcut. E vorba și de Fiat în Luxemburg, de Starbucks în țările de jos și alte anchete deschise în alte țări care vor apărea. Și nimeni nu poate să o acuze pe Margaret Vestager de discriminare, dar nimeni nu poate nici să o acuze de timiditate. Această comisie prima care merge atât de departe și de puternic aceste anchete pe care le pune în aplicare. Evident că se dorește mai mult cu nivelul de federalizare într-un domeniu sau altul. <clears throat> Acesta poate să fie un subiect de dezbatere pentru dumneavoastră aici sau în altă incintă, da? Știți de asemenea că există o regulă pe care trebuie să o respectăm cu toți, un comportament care trebuie respectat și anume că această colegă, o femeie astăzi, deci domnul sau doamna comisar de la concurență nu poate să lucreze independent și nu e vorba de subiecte toate se decid uh, la nivel colegial. Trebuie să poată să aibă întreaga responsabilitate, își face munca în mod independent și fiecare știe aici că face foarte bine această muncă. Mulțumesc. Vom avea ocazia de a spune acest lucru, de a discuta cu doamna comisar la comisia noastră taxe. A doua jumătate a listei de vorbitori, o să dau acum cuvântul Președintele Gualtieri. Thank you very much, Alan. Vă mulțumesc foarte mult, Alan. Următoarea vorbitoare este Danuta Hübner. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, am două întrebări, două domenii la care aș dori să mă refer. Unul dintre ele se referă la economia digitală, pentru că îmi pot închipui că și Comisia Europeană își dorește să facă față provocărilor uh, fiscale aduse de economia digitală, care probabil vor uh, aduce în perioada următoare mm, noi probleme, fiind uh, afectată atât impozitarea directă cât și cea indirectă. Și aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră sau cei responsabili din Comisia Europeană intenționați să vă ocupați și de acest uh, domeniu în anii următori sau chiar și în anul 2016. Cu a doua întrebare aș dori să revin la uh, întrebarea lui Burkhard Balț referitoare la o impozitare uh, eficace. Astăzi am aflat din partea ministrului de, resort, de resort că această temă a fost discutată însă la Consiliul Informal, însă că sunt departe de un acord. Și dumnealui a revenit, a insistat asupra necesității de a continua această dezbatere. Deci comisia sper că va discuta această temă și sper că îmi veți oferi un răspuns mai specific decât cel oferit întrebării domnului Balț și uh, considerați că ar fi posibilă o cooperare consolidată la Consiliu, pentru că știm că atunci când a, când a fost vorba de uh, taxa pe tranzacții uh, financiare a durat foarte mult timp pentru a se ajunge la o cooperare consolidată la, la Consiliu și în ce condiții ar fi posibil o asemenea cooperare consolidată în domeniul fiscal. Mulțumesc. Sur, sur d'abord l'économie euh, numérique. În primul rând, economia digitală. Discuția nu a fost întotdeauna ușoară la G20. Am uh, pe participat la aceste discuții atât în calitate de ministru de finanțe cât și în calitate de comisar. Însă răspunsul meu este că BEPS este planul nostru de acțiune pentru a răspunde la provocările actuale, pentru că digitalul ne va modifica uh, sistemul fiscal. La, în anii 30, uh, economia era mult mai industrială, mai materială. Acum lucrurile s-au schimbat destul de mult. Uh, mai rămân încă lucruri de discutat în ceea ce privește regimul TVA-ului. Trebuie să vedem dacă trebuie să abordăm partea digitală separat sau dacă ea trebuie să fie integrată în abordarea globală a problematicii TVA. În ceea ce privește rata minimă, noi la comisie considerăm că nu este necesară o rată minimă pentru uh, a impune o taxare, o fiscalitate echitabilă. Trebuie să impunem o fiscalitate eficientă prin care să ne asigurăm că societățile își plătesc impozitele atunci când înregistrează profit. Chestiunea taxării uh, la un nivel minim, um, ratei minime, este foarte controversată. Deci e un subiect dificil, spinos de abordat cu, taxele, cu statele membre. Noi vom încerca să găsim o metodă de a simplifica, simplifica lucrurile. În ceea ce privește cooperarea uh, consolidată, cred că nu uh, va fi cazul, însă oricum subiectul va mai fi discutat la ECOFIN. Peter Zimmer are cuvântul. Comisar, Domnule comisar, în calitate de coordonator pentru Socialdemocrații în Comisia Taxe, mă bucură faptul că ne stați din nou la dispoziție pentru a ne răspunde la întrebări astăzi. Și întrebarea mea de astăzi se referă în mod direct la ultimul schimb de opinii și la dialogul pe care l-am purtat până acum. În octombrie anul trecut, în plenară, vă întrebasem următorul uh, lucru. Conform universității, uh, informațiilor uh, oferite de Universitatea din Amsterdam, s-au obținut această universitate a avut acces la documente, acces care a fost refuzat membrilor Comisiei Taxe. De asemenea, în octombrie anul trecut am adresat o întrebare, așa numită întrebare prioritară Comisiei Europene, la care până acum nu am primit niciun răspuns. în Drept urmare, aș dori să repet întrebările respective. Este adevărat că acest document, uh, chestionar administrativ cu răspunsurile din uh, partea statelor uh, membre din 1999 a fost Um, distribuite unor persoane din exterior și aș dori să știu dacă au mai existat cazuri în care persoane, uh, al, persoane externe au avut acces la documente la care Comisia Taxe nu a avut un acces sau a avut un acces parțial. Uh, este vorba de documente care au putut să fie accesate de Comisia Taxe doar cu părți uh, înegrite și așa mai departe și într-o anumită sală specială de lectură. Și aș dori să vă întreb dacă pe viitor vom putea obține un acces mai bun la asemenea documente pentru a ne putea desfășura într-un mod mai adecvat activitatea. Mulțumesc. Nous avons eu, au cours de taxa, inventé un peu le, la Comisia uh, Taxe 1 am uh, pus bazele metodelor. Am avut uh, o discuție prelungă cu președintele dumneavoastră, în numele dumneavoastră și am găsit o soluție care, deși nu este perfectă, mulțumește destul de mult părțile implicate. Acum câteva minute am spus că e adevărat, poate că ne lipsesc unele documente, dar uh, în curând domnul Cuest a venit în biroul domnului Lamasur cu brațele încărcate de puține documente cei drept care lipsesc. Cu siguranță vom avea parte cu toții de transparență totală. În primul rând, se înțelege de la sine că taxe 2, ca și taxe 1, va avea acces la toate documentele la care are, voie, are acces orice altă parte. Și acest lucru este valabil și pentru uh, versiunile intermediare ale raportelor, raporturilor. Pardon. Repet, noi ne-am luat angajamentul total de a asigura transparența totală. și uh, veți avea acces uh, cel puțin la fel de mult ca orice contribuabil european la toate documentele. Mai aveți puțin timp? Da, atunci aș dori să vă întreb când vom uh, avea acces la aceste documente, pentru că activitatea noastră este limitată în timp la șase luni și mai am o întrebare referitoare la raportarea pe fiecare țară în parte. A fost amintită câteva aspecte din acest punct de vedere și eu aș dori să mă refer la uh, diferențele care sunt transmise mai departe conform uh, uh recomandărilor uh, OCDE și uh, care sunt elementele care sunt uh, făcute publice. Nu mi se pare o idee foarte bună ca uh, să cerem din partea întreprinderilor mai, multor, mai multe tipuri de raportare și cum vom avea o abordare coerentă din acest punct de vedere. Raportarea țară cu uh, țară. V-am spus care este demersul nostru, vom uh, lua măsuri rapid și vom ține cont de propunerile Parlamentului European, desigur. Vom uh, evolua, evalua ce opțiune avem. În ceea ce vește documentele care lipsesc, V-am spus uh, vag, dar și precis că vi le vom furniza în zilele următoare. Domnul José Manuel Fernandez are cuvântul. Nu se aude intervenția din sală. Este o problemă cu microfonul. Je peux parler en français.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 99% din întreprinderile europene. Ce apără, ce spune Comisia uh, în legătură cu IMM-urile? Personal nu sunt de acord cu armonizarea ratelor impozitelor. Dar dacă dorim armonizarea bazei de impozitare, sau o armonizare a procedurilor, a acelei baze comune. Oare n-ar trebui să gândim în termeni mai ampli, mai globali? N-ar trebui să introducem un impozit nou, oare, precum taxa pe tranzacțiile financiare? Uh, pentru că astfel uh, am avea acces la adevăratele resurse proprii ale, pentru bugetul uh, Uniunii Europene. Domnul Lam Lamasur este expert uh, în acest domeniu. Poate că ar fi bine să avem un plan mai amplu din care să facă parte și chestiunea noilor resurse proprii. Aveți dreptate, când spuneți că trebuie să acordăm prioritatea cuvenită IMM-urilor. Uh, trebuie să asigurăm condiții egale, atât pentru multinaționale cât și pentru IMM-uri. Dar toate acestea în condiții transparentă și evitând uh, evaziunea și frauda fiscală. În ceea ce privește armonizarea fiscală, e un subiect greu pentru că deciziile acestea trebuie luate prin unanimitate. Însă încercăm să armonizăm procedurile și facem acest lucru prin baza comună consolidată de impozitare. E adevărat că unii pot fi dezamăgiți uh, pentru că nu putem decât să optăm de această abordare în doi timpi pentru a face progrese. Cred că e vorba de o chestiune cu două fațete. În primul rând, un aspect general. Domnule Lamasur, am, lucrăm împreună în cadrul unui grup la, la nivel înalt prezidat de Mario Monti, care acum trebuie să vină cu răspunsuri credibile în mai multe privințe. Vă spun că eu sunt uh, pentru to- cu totul pentru uh, noile resurse proprii ale bugetului european. Capacitatea financiară a zonei euro este un subiect uh, delicat uh, dar eu sunt uh, pentru noile um, resurse proprii. Înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia a adoptat uh, o decizie care marchează un acord politic și stabilește un calendar până în luna iunie um, în privința taxei pe uh, tranzacțiile financiare. Pot să vă spun că această taxă cu siguranță se va materializa Uh, pentru că deciziile statelor membre sunt irreversibile. S-a muncit mult la acest lucru în ultimul semestru. Clar este însă că vor fi vor rămâne uh, și alți parametri ce vor trebui să fie discutați în privința uh, cuantumului taxei și aplicabilității ei. În privința resurselor proprii însă nu s-a luat încă nicio decizie. Dar uh, dacă se va adopta taxa pe tranzacție financiare, succesul politic uh, înregistrat va fi unul foarte important. Mulțumesc. Comisia Econ și uh, bugete vor pregăti un raport comun în legătură cu capacitatea fiscală bugetară și implicația asupra proceselor bugetare a zonei euro și sperăm că acest raport va reprezenta o, o chestie importantă pentru uh, dezbaterea uh, mai resurselor proprii. Le président uh, la... Mulțumesc un an cât mai bun pentru domnul comisar. Domnul Lamașa a spus că se schimbă starea de spirit când discutăm despre fiscalitate. E adevărat și la rapoartele parlamentare votate anul trecut și în intervenție extrem de tonică și cu conținut politic uh, din partea domnului comisar, dar poate pentru a merge puțin mai departe, pentru că Parlamentul are nevoie de a primul răspuns clar de la comisie. Trebuie să subliniem câteva aspecte. Primul, spuneți că veți coopera cât mai strâns în ce privește accesul la documente. Am înțeles că se va întâmpla așa, dar ne-am mai întrebat în legătură cu procesul verbal de la grupul Cod de Conduită. Doamna Ferrera își aduce aminte, am dorit unele garanții care ar fi extrem de binevenite două chestiuni. Îmi pare rău că revin la raportarea țara cu țară. E un subiect care ne interesează foarte mult, mai ales că e o dezbatere în revizuirea directivei privind acționarii pentru care se bate a, colegul nostru Coferat. <clears throat> nu înțeleg de ce transparența ar uh, submina competitivitatea. Eu cred că, din potrivă, transparența poate să dea un nivel sporit de competitivitate și ar fi în interesul europenilor în ansamblu. Trebuie să ne mai gândim la acest lucru. În legătură cu revizuirea directivei acționarilor, trebuie să sprijinim comisia, deocamdată nu e foarte clar. Ați spus cu mare curaj că sunteți pentru publicitate în cadrul raportării țară cu țară. Reușiți să-i convingeți pe colegi? Dacă da, putem spera să se deblocheze situația. Și o ultimă întrebare, mai puțin precisă, dar la fel de importantă. Sunteți și comisar pentru afaceri economice și în această privință vreau să știu ce poziție aveți în legătură cu un aspect esențial în ce privește coordonarea economică. 2016 ar putea să fie, în fine, cel al introducerii unei perspective de venituri publice sau fiscale în semestrul european, pentru că avem impresia că semestrul se centrează doar pe <clears throat> cheltuieli, dar niciodată nu se vorbește de încasări de venituri, de lupta împotriva fraudei, evaziunii, optimizării fiscale agresive și îmi permite să spun că trebuie să fie una dintre priorități. Un ultim aspect, cu permisiunea președintului, colega Beres a plecat, dar a sugerat, vorbim mult și e normal de lupta împotriva terorismului. Asta trece și prin fiscalitate pentru combaterea finanțării terorismului. Avem un potențial formidabil. Chiar dacă nu-i de resortul dumneavoastră, comisia poate să facă mai mult și în acest sens. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Moran, <clears throat> și pentru urările pentru acest an și observațiile fost etonice. În ce privește schimbul de documente legate de codul de conduită, Comisia, repet, s-a angajat la transparență în ce privește uh, Comisia taxe, dar trebuie să nu uităm că multe documente se bazează pe informații propuse de autoritățile naționale și e o contribuție vitală dacă vrem să avem discuții fructoase și un rezultat pozitiv pentru munca grupului. Deci, trebuie să consultăm statele membre în legătură cu contribuția pentru a menține buna cooperare cu ele. Suntem pe cale să avem o consultare și vă vom comunica rezultatele consultării în săptămânile următoare, cu ideea de a merge cât mai departe cu putință, până la capăt, sper eu, în schimbul de informații în uh, acest sens. V-am spus ce convingere personală am și n-are rost să o repet. Pentru mine, competitivitatea și transparența nu se bat cap în cap, dar n-am încercat să-i conving pe colegi. Nu știu ce abordare o să avem uh, împreună în legătură cu rezultatele studiului de impact și apoi împreună vom trage concluziile adecvate. Știu că poate să vină cu tare sau cu tare coleg cu convingeri diferite sau contrare, nu e niciun secret, nimeni nu gândește la fel, dar există o aceeași abordare, că studiul de impact va fi cel care ne va călăuzi decizia comună. În ce privește fiscalitatea, ea este prezentă în semestrul european, dar, după cum am spus, trebuie să facem să avanseze decisiv în acest an și semestrul, uh, dosarul resurselor proprii, ceea ce va permite o călăuzire mai precisă și ambițioasă. În fine, în legătură cu lupta împotriva finanțării terorismului, o chestiune ridicată de ministrul francez de finanțe cu care m-am întâlnit în această dimineață și știu că va ridica la viitorul Consiliu Ecofin și are dreptate. În jurul mesei, desigur, discuția extrem de pozitivă. Comisia este pregătită să răspundă la toate solicitările Consiliului, să facă propunere în acest sens, pentru că, de fapt, <clears throat> prin eradicarea bazelor, rădăcinilor finanțării terorismului vom putea contribui la eliminarea terorismului. E un dosar de importanță centrală. Nu ține de portofoliul meu, ba da, e un subiect în legătură cu care vreau să investesc multă energie politică în săptămânile și lunile care vin. Mi se pare de o importanță vitală. Mulțumim, Bert Luke, acum. Herr Kommissar, ich möchte Domnule comisar, aș dori să vă spun că în prezentarea dumneavoastră ați spus că raportarea pe fiecare țară în parte ar putea afecta competitivitatea. Eu personal am dificultăți în a înțelege de ce publicarea unor date puternic agregate referitoare la impozite, la profituri și așa mai departe, ar duce la o competitivitate neloială între societățile europene și cele străine. Însă, pentru mine, un alt aspect al competitivității este mai important. În raportul Niedermayer Dots se propune introducerea unei etichete europene a unui bun contribuabil și aș dori să vă întreb dacă doriți să preluați această propunere a Parlamentului uh, European și dacă da, cine va uh, fi cel care va uh, spune că un contribuabil își plătește într-un mod cinstit impozitele și care vor fi criteriile care vor sta la baza unei asemenea judecăți. și dacă preconizați măsuri pentru a convinge societățile comerciale că o asemenea etichetă ar reprezenta un avantaj competitiv față de alte societăți care nu pot dovedi că își plătesc în mod corect impozitele. Mulțumesc. Uh, Mai întâi m-ați întrebat uh, ceva din sens invers. V-am spus, părerea mea este că nu există o contradicție majoră între transparență, publicitate și competitivitate. Cei care sprijină cauza contrară, o să răspund, vin cu argumentul următor, că faptul că această transparență se impune întreprinderilor europene față de întreprinderile neeuropene e de natură de a sumina terenul echitabil de joc și de a crea oportunități de investiții pentru unele pe care nu le-ar avea și celelalte. <clears throat> Ceea ce își propune să măsoare studiul de impact și trebuie să așteptăm rezultatele. Nu vreau să pledez împotriva convingerii mele. Să înțelegem că în cazul concret, poate că suntem de aceeași părere. Nu pot să vă spun mult mai mult în plus. Toate aceste mecanisme economice sunt cele care trebuie evaluate de studiul de impact în ce privește ideea unei uh, taxe sau un impozit echitabil sprijinit la Comisia Econ în raportul menționat de dumneavoastră, e adevărat că Comisia Econ sprijină în același timp raportarea țara cu țară și un sistem de etichetare. Deci studiul de impact, în mod natural, a spune, va examina și posibilitatea introducerii sistemului de etichetare ca fiind una dintre opțiuni care se va finaliza la sfârșitul primului trimestru 2016 și voi veni din nou în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta cele două elemente abordate împreună și sunt pertinente, pe de o parte, chestiuni de transparență vis-a-vis -vis sau nu competitivitate, pe de altă parte, să vedem dacă mergem mai departe în materie de publicitate sau cu un sistem de etichetare. Comisia nu exclude, e una dintre chestiunile pe care le va rezolva studiul de impact și trebuie să așteptăm rezultatele acestea. Mm, Nina Gil. Nina Gil. Thank you, Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, la mulți ani, un an, o cât mai bun, am trei subiecte. Mai întâi, în legătură cu impozitarea în Regatul Unit. Și cred că e important să subliniem activitatea acestei comisii și a Comisiei Europene în legătură cu acest subiect. <clears throat> Și cred că ar putea să joace un rol semnificativ în dezbaterea pe care o avem în Regatul Unit în legătură cu Europa. În special faptul că evaziunea fiscală nu poate fi contragarată decât pe plan pan-european. Săptămâna trecută, mass media a relatat că unele dintre investițiile majore din Regatul Unit nu plătesc niciun impozit la nivel de corporație și cetățenii obișnuiți sunt revoltați. Deci aștept cu interes propunerile pe care le veți face dumneavoastră la sfârșitul lunii dar v-aș ruga să țineți cont de modul în care ar putea să fie interpretate printre compatrioții mei. În al doilea rând, decizia recentă a Comisiei um, împotriva Luxemburgului și acum cea legată de Belgia, mi se par niște elemente extrem de importante. Dar cum ne asigurăm că aceste decizii nu sunt doar uh, ceva pe termen scurt? Ce se întâmplă? Și mă aștept că guvernul belgian va face asta, vor face apel și va dura mult până se va pronunța o decizie. Companiile vor protesta, vor spune că e cu totul inechitabil să se facă asta cu 10 ani mai târziu. Problema pe care o văd eu la această decizie este că despăgubește statele membre care erau vinovate de încălcarea regulilor privind ajutorul de stat. Cu siguranță trebuie să fie o cale mai bună prin care să rezolvăm problema. Deci aș vrea să vă întreb ce părere aveți, cum puteți aduce statele membre la un loc în lunile următoare pentru a putea progresa în legătură cu chestiunile de impozitare. În al treilea rând, foarte pe scurt, în 2014 Parlamentul și Consiliul au adoptat legislație de reformare a sectorului auditului. Cu toate acestea, toate cauzele recente au demonstrat că companiile, consilierii fiscali continuă să fie principalii promotori acestor edificii fiscale existente. Prin urmare, care sunt perspectivele de revizuire sau modificare a legislației respective? Ce cale vedeți dumneavoastră pe care ați putea să o propuneți pentru viitor? First, uh, um, you're right about the... Mai întâi aveți dreptate în legătură cu impactul asupra regatului unit. Regatul Unit a fost foarte activ uh, în ce privește agenda transparenței și măsurile BEPS. Mi-aduc aminte, v-am spus că a fost unul dintre primii miniștri care au reacționat favorabil la inițiativele OCDE cu domnul uh, Schäuble și cu domnul George Osborne. De asemenea, sprijinul britanic care consideră că va exista în legătură cu pachetul din ianuarie care corespunde cu angajamentele Comisiei Juncker e ceva scandalos, nu doar în zona euro, ci în întreaga Uniune Europeană și sper că autoritățile britanice își vor menține angajamentul ferm față de acest obiectiv comun. În legătură cu celelalte chestiuni, doamna Vestager și cu mine, ne-am uh, completat reciproc. Cazurile de ajutor de stat uh, sunt abordate de la caz la caz. Comisarul pentru concurență se ocupă de aceasta. Eu încerc să stabilesc mecanisme care să poată să funcționeze înainte pentru a evita producerea acestor situații. Cooperarea noastră cu respectarea de plină a portofoliilor pe care le avem este de o importanță deosebită și avem o cooperare fructuoasă. În rest, desigur, va trebui să respectăm procedurile și uh, domnia legii, statul de drept, până se pronunță tribunalele, E legitim ca unele țări să facă apel dacă consideră de cuvință, trebuie să respectăm asta, dar considerăm că în cazurile ridicate de colega noastră, argumentele sunt foarte solide în legătură cu auditurile. Deocamdată Comisia lucrează împreună cu statele membre și cu auditorii, cu profesioniștii, pentru ca regulile pe care le-am adoptat deja să fie implementată pe deplin de acum până în iunie 2016, care, după cum știți, este termenul limită până când trebuie să fie implementate și depunem eforturi active în acest sens pentru a se face progrese reale și lucrurile să devină realitate. Mulțumim. Acum Nodec Midermane. Thank you very much. Uh, first of all, I highly... Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să salut uh, părerea domnului comisar în ceea ce privește o cotă minimă de impozitare. În al doilea rând, aș dori să încurajez uh, uh, comisia să lucreze mai mult pe marginea directivei care se ocupă de rodarea bazei de impunere și ce se va întâmpla, veți prelua recomandările OCDE sau propunerile Parlamentului European. În ceea ce privește taxarea corporațiilor, cred că este important să ne îmbunătățim colectarea taxelor de orice natură. Știm că TVA-ul um, duce la o distorsionare a activităților economice și a veniturilor la buget. În ceea ce privește măsurile de bunătățire a colectării TVA, aveți anumite preferințe sau în ce direcție se vor îndrepta propunerile Comisiei Europene. TVA-ul este relevant și în contextul economiei digitale, într-un context al uh, activităților economice transfrontaliere, a diferitelor tipuri de facturare, deci aș dori să știu uh, care vor fi propunerile Comisiei și când vor veni acestea. În ceea ce privește pachetul antifraudă sau pachetul împotriva deciziilor fiscale, BEPS, desigur, este foarte dificil să ajungem la unanimitate în legătură cu acest proiect fiscal. Însă eu sunt încrezător că propunerile mele din acest uh, an vor avea succes pentru că se bazează pe lucruri care au funcționat deja la OECD, elemente adoptate deja la nivelul uh, C20, la nivelul șefilor de stat și de guvern. Nu doresc să afirm că va fi ușor, însă va fi foarte probabil să putem Uh, ajunge la un acord pe parcursul președinției țărilor de jos. Desigur, am discutat și cu Jerome Dijsselbloem și, după cum am afirmat deja în urmă cu câteva zile, înaintea și înaintea anului nou, uh, cred că avem același nivel de ambiții. Știu știu că altă propunere ar crea mai multe dificultăți. Am discutat aici foarte mult despre propunerea CCCTB, o propunere pe marginea căruia nu s-a ajuns la o părere unanimă. Deci discuțiile au fost dificile și în legătură cu această temă vor rămâne probabil dificile. Când vine vorba de reforma taxei pe valoare uh, adăugată, Mm, această temă nu face parte din uh, uh, discuția noastră de astăzi, însă am spus deja că voi face o a doua propunere în, contextul acestui pachet referitoare la reformarea TVA, o propunere care trebuie să fie și ea ambițioasă lucrăm în continuare la, uh, la o strategie cuprinzătoare și um, obiectivul meu este de a putea discuta această strategie în luna martie. Eu sunt dispus să vin în fața dumneavoastră să vă prezint mai multe detalii ale acestei strategii cuprinzătoare. Înțeleg că această temă va fi foarte dificilă, însă propunerea noastră, strategia, trebuie să fie una cuprinzătoare, uh, globală și uh, ambițioasă. Vă mulțumesc, domnule Toirar. Astăzi este ziua dumneavoastră sau nu? Mâine. Vă mulțumesc, domnule președinte, că vă gândiți la mine. Într-adevăr, ziua mea de naștere este mâine. Eu aș dori să urez tuturor colegilor un an nou fericit și aș dori să vă mulțumesc, domnule comisar Moscovici, pentru posibilitatea de a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră astăzi. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că ați afirmat că accesul la documente va fi posibil în calitate de coraportor din, la, la Comisia Taxe 1. Trebuie să recunosc că a fost o situație dificilă să trebuiască să așteptăm atât de mult, să avem acces la unele documente și ca atât de multe părți ale acestor documente să fie acoperite cu cerneală uh, neagră. Um, ceea ce a dus la decizia din plenară de a pre, uh, prelungi activitatea acestei, uh, acestei uh, comisii și aș dori să vă cer mai multe detalii în legătură cu noile modalități a împărțirii profiturilor. În pachetul, pachetul BEPS va, fi, va deveni o parte obligatorie a dreptului uh, comunitar. Um, am, ne-am cerut acest lucru în Parlamentul European, am făcut propuneri concrete pentru un sistem mai uh, corect uh, de impozitare, propuneri referitoare la schimbul automat de informații. Și aș dori să vă întreb cum putem garanta ca acest sistem automat de schimb de informații să și funcționeze în mod real, pentru că propunerea Comisiei Europene a fost diluată de statele membre. Sunt de acord cu dumneavoastră, cele decise de noi reprezintă un mare pas înainte, însă am văzut că schimbul spontan de informații nu a funcționat așa cum ne-a dorit și aș dori să știu cum putem evita ca pe viitor um, acest uh, schimb automat de informații să uh, nu funcționeze în mod adecvat. O altă, aș și o altă întrebare. Um, președintele Comisiei uh, vine din Luxemburg, vicepreședintele Comisiei, domnul Timmermans, vine din țările de, jo- de jos, două state cunoscute pentru Um, anumite probleme în, uh, în trecut. Președinția țărilor de jos acum s-a angajat că va lucra pentru rezolvarea acestor probleme și aș dori să, uh, să vă întreb dacă, în calitatea dumneavoastră de comisar, um, Vă bucurați, aveți sentimentul că vă bucurați de sprijinul uh, total al uh, colegilor dumneavoastră din Comisie, de sprijinul com- uh, președintelui Comisiei Europene, pentru că un lucru este clar, dacă Comisia nu va apăra în întregimea sa acest proiect, um, lucrurile vor fi și mai dificile, pentru că rezistența în statele membre este una mare. Euh, s'agissant des, des hybrides, oui, ils sont dans la législation. În ce privește hibridele, da, sunt uh, pe masa de discuții. Este mai bine să se ajungă la un acord la, um, uh, cu statele membre uh, și în privința um, patent box-ului. În ceea ce privește schimbul automat de informații, el există acum și contează foarte mult. Și există o chestiune care garantează funcționarea sistemului, și anume faptul că este implicată direct Comisia. Adesea statele membre vor spune spună să ținem deoparte Comisia, să vorbim numai între noi. Dar este necesară implicarea Comisiei pentru ca ea să se poată implica uh, um, direct uh, pentru a supraveghea um, transferul de informații. Pentru a vedea că se desfășoară cum trebuie investigațiile, anchetele, procedurile, uh, atunci când informații se transmit de la un organism public la altul. În ceea ce privește ultimele dumneavoastră întrebări, Trebuie să spunem că președinția luxemburgheză a atins rezultate, a obiective destul de bune, a avut rezultate bune. După cum am spus, am fost în țările de jos pentru a pregăti uh, președinția uh, Olandei și ei uh, doresc să atingă aceleași performanțe ca și Luxemburgul. Am făcut, o să fac o glumă proastă pe care am făcut-o și la Ecofinul informal. Cred că se dorește um, o schimbare a percepției politice um, a Olandei. Când am fost uh, numit uh, comisar pentru uh, chestiuni economice și financiare, Juncker m-a primit și îmi amintesc foarte bine discuția pe care am avut-o. Dar abia la conferința de presă mi-a spus că voi fi comisar și pentru chestiuni fiscale. Nu a făcut uh, așa întâmplător. El a dorit să existe un portofoliu care să cuprindă atât chestiunile economice și financiare, cât și cele fiscale. Și pot să vă spun că am uh, și susținerea totală a domnului Juncker și a lui uh, uh, Timmermans și a tuturor colegilor. Și mă bucur să văd că și Comisia Taxe de la Parlamentul European este foarte ambițioasă. Acest lucru reprezintă un atu important. Vreau să vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Salutăm optimismul și ambiția pe care de care s-a dovadă astăzi. Abordarea aceasta este foarte bună. De asemenea, ați vorbit despre susținerea necondiționată de care vă bucurați, adevărat. Președinția luxemburgheză s-a descurcat foarte bună, foarte bine și ne așteptăm ca și noua președinție să facă treabă foarte bună. Așteptăm cu mult interes uh, și pachetul TVA. Ne-ați spus că în februarie veți reveni cu mai multe răspunsuri. Uh, comisia va avea va vedea atunci și uh, propunerea concretă legislativă a Parlamentului, raportul Dort Niedermayer. Cred că avem aceleași vederi politice și același nivel de ambiție. Obiectivul nostru este să se impoziteze profiturile atunci când ele sunt înregistrate și să facem progrese și în materie de colectare de uh, taxe și de uh, resurse proprii. Alina, dacă dorești să închei tu. Da, vreau să-i mulțumesc domnului comisar uh, pentru că am început cât se poate de bine lucrările noastre pentru 2016. Două sau trei observații aș vrea să fac. Am uh, vorbit cu ocazia primei reuniuni a coordonatorilor uh, taxe 2 despre coordonarea documentelor. Pentru a evita ca pe viitor uh, să ne trezim că nu cunoaștem un anumit document nou, ar fi bine să vină la reuniunea coordonatorilor noștri directorul general sau un reprezentant al TAXUD. Pentru că transmiterea de documente este o chestiune care avea, va avea loc permanent. Și dorim ca de la început, început să, știe cum, să se știe cum vom face aceste lucruri. Domnul Niedermayer, colegul nostru, a insistat asupra faptului că trebuie să continuăm să facem presiune politică asupra guvernelor pentru ca ele să meargă până la capăt cu adoptarea propunerilor uh, care sunt de masă și în special în ceea ce privește uh, armonizarea în interiorul Uniunii Europene baza comună consolidată de uh, impozitare, CCCTB, uh, sunt chestiuni uh, foarte importante și urgente și pentru, chiar și pentru OCD. Calendarul în privința CCCTB trebuie să garanteze că în cursul anului viitor vom ajunge la un acord. Calendarul pentru pachetul uh, antifraudă fiscală este foarte uh, ambițios și trebuie ca și în privința CRJTB să fim la fel de uh, să simțim la fel de sus. Domnul Vali, domnul Gil, domnul Fernandez au vorbit despre resursele proprii și despre situația ciudată care face că dacă la nivel Comisiei Europene este condamnat un stat care a acordat uh, un ajutor de stat care contravine tratatului, ce se întâmplă în termeni concreți este că societatea care a primit acest ajutor uh, trebuie să plătească impozitul în beneficiul statului care se face vinovat de acordarea ilegală ajutorului. Noi acum ne gândim la resurse proprii care să alimenteze resursul, bugetul uh, comunitar și poate că ar trebui să reținem acest punct care ține de dreptul primar sau de dreptul secundar sau de chestiuni politice, de alegeri uh, politice greu de făcut. Însă, dacă statul este vinovat într-un astfel de caz, odată condamnat, să nu recupereze uh, materia fiscală, ci ca aceasta prin uh, să, să se meargă la bugetul comunitar. Deci să fie un fel de contribuție precum produsul intern uh, brut la bugetul comunitar. Cred că suntem uh, aproape de a ajunge la un consens în privința raportării țară cu țară. Prin Comisia Econ, Parlamentul a propus conceptul de, de etichetă a contribuabilului. Sunt anumite întreprinderi care pot face acest lucru, sunt dispuse să facă acest lucru. La Comisia uh, Taxe am uh, discutat cu mai multe, vreo 15 uh, multinaționale, printre care și prima digitală din Statele Unite anumite întreprinderi, trebuie spus, sunt dispuse să facă acest lucru. Deci uh, n-ar fi rău să înființăm un fel de club al prietenilor transparenței fiscale în cadrul căruia mai multe multinaționale să spună că, deși legea europeană nu le obligă, ele își vor face publice țară cu țară rezultatele acest lucru ar lucra în favoarea acestor întreprinderi uh, față de altele care vor da impresia uh, că au ceva de ascuns pentru că nu-și publică rezultatele. Mulțumesc foarte mult. Următoarea reuniune pe care o avem uh, are loc în această joi. E o reuniune a coordonatorilor care va avea loc la prânz și atunci vom adopta calendarul de lucru. Mulțumesc mult și închid ședința.